Pan a pánové, denní zasedání pokračuje. Doamnelor și domnilor, reluăm lucrările ședinței noastre. Procesul verbal de ieri, textele adoptate sunt disponibile. Există comentarii, obiecții? Constat că nu în acest caz, le considerăm adoptate. Dați-mi voie să trecem atunci la ordinea de zi. Este vorba despre dezbatere privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Aproximativ o oră rezervăm acestor discuții. În primul rând, situația drepturilor omului din Iran, în special execuțiile în masă și decesul recent al bloggerului Satar Beheshti. Îi dau cuvântul întâi uh, autor, autorilor, domnul Romeva I. Rueda. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Iran uh, s-a deteriorat în ce privește drepturile omului. Există uh, violență, torturi, situații dificile medicale, decese în arest. În 30 octombrie